Într-o comisie parlamentară, această schimbare va fi înregistrată în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu sunt observații, până la adoptarea procesului verbal, acea numire, respectiva numire, va fi considerată.